Micro, please. Η συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστέ. Acordul între, pregătit între creditori internaționali și guvernul elen va avea un impact imens asupra poporului elen prin măsurile îndreptate împotriva cetățenilor, așa cum se întâmpla și în urma memorandumului de altfel. Și acum, de fapt, se convine un nou uh, memorandum care va fi în avantajul uh, plutocrației din Grecia și în avantajul uh, cetățenilor. Este vorba de privatizare, mărirea contribuțiilor la contribuțiilor sociale, ceea ce înseamnă pierderea veniturilor de către cetățeni. Partidul Comunist Elen cere poporului să facă față, să reziste acestor, acestui șantaj să combată această stran, stradă cu sens unic capitalistă. Ar trebui să fie desfințat acest memorandum și să se ajungă la o adevărată ruptură față de Uniunea Europeană și față de puterea capitalului. Înainte de a da cuvântul vicepreședintelui Comisiei, Nina Lukashevica, și doamna Kalina Mica, aș dori să vă informez că o, este prezentă o delegație din partea Parlamentului Indian în Galeria Vizitatorilor Oficiali și aș dori să spun bun venit delegației din India. guidata dall'onorevole presidente loc. Vreau să îl salut pe președintele Lok Sabha și pe domnul Srimati Sumitra Mahayan, Delegația care este invitată astăzi de președinte este venită aici pentru a îmbunătăți relațiile dintre cele două parlamente. Între Parlamentul Indian și Parlamentul European au început relații foarte intense din 1981. Importul Uniunii Europene este în creștere, așa cum se vede și prin parteneriatul strategic care a fost instituit în 2004. Delegația noastră pentru relațiile cu India a început o serie de vizite în India cea mai recentă fiind cea din martie 2015, când președintele